assistenza di procedura. Ok, quindi cominciamo. Bene, colleghi, iniziamo il turno. Dragi colegi, haideți să începem uh, voturile. Întâi de toate, am să-i dau cuvântul însă domnului Zimar, vă rog. Doamnă președintă, în numele grupului SD doresc să exprim preocuparea noastră serioasă în legătură cu adoptarea uh, ieri în Parlamentul uh, ungur al uh, unor amendamente la Constituție care încalcă drepturile fundamentale uh, conform principiilor Uniunii Europene. Aceeași îngrijorare a fost exprimată și de către Consiliul Europei și există o liniște și în cadrul populației din Ungaria. Ne-am dorit uh, ca în comisia competentă, Comisia Libe, să fie analizate imediat aceste amendamente la Constituția Europeană în măsura în care ele respectă drepturile fundamentale conform conform uh, deciziei Parlamentului European încă din februarie 2012. Trebuie să vedem dacă aceste modificări sunt compatibile cu Carta Drepturilor Omului. Uh, non era un nu era un punct de ordine această intervenție. Are acum cuvântul Zimar, vă rog. Doamnă președintă, aș dori eh, să mă refer la deschiderea edinei noastre de ieri. În numele grupului meu politic vreau să spun că noi, eh, în ce privește declarația eh, președintelui în legătură cu uh, faptul că patru membri ai Parlamentului European nu au fost uh, acceptați să intre în uh, zona Marocului. Este inacceptabil și președintele trebuie să um, înainteze un protest față de administrația din Maroc să se nu accepte această procedură și să se verifice din nou posibilitatea ca o delegație oficială a Parlamentului European să se deplaseze spre Maroc. onore... Mulțumim, doamnei Zimmer. Suntem de acord cu acest lucru și președintele va fi informat. Domnul Verhofstadt acum. Stimați colegi și doamnă președintă, cu câteva minute în urmă a avut loc o intervenție în legătură cu situația din Ungaria, sugerând că prin acest amendament care a fost adoptat de către Parlamentul uh, maghiar uh, au fost încălcate valorile fundamentale europene. Solicitarea uh, mea către dumneavoastră, doamnă președintă, este ca noi să introducem acest uh, punct uh, pe ordinea de zi de mâine a Parlamentului când avem o discuție cu reprezentanții Comisiei și ai președinției irlandeze. De ce spun asta? Pentru că articolul 7 din tratat prevede foarte clar că o treime din statele membre pot să solicite ca o problemă să fie introdusă pe ordinea de zi și Comisia poate să o facă și, și dumneavoastră, doamna Reding, puteți să faceți acest lucru, puteți lua această decizie, să respectăm articolul 7, aliniatul 1 în ce privește situația din Ungaria. Deci fie faceți dumneavoastră acest lucru, fie Parlamentul European, dar ce nu se poate accepta este este ca această sesiune plenară de la Strasbourg să se încheie fără o decizie a acestui Parlament vizavi de Ungaria și fără nicio acțiune a Comisiei și a Consiliului vizavi de um, această situație din Ungaria. Ce se întâmplă de fapt este că domnul Orban uh, Uh, își bate joc de noi uh, procedând astfel și ne sfidează. Și vreau să spun și bunului meu prieten, domnului Dol, care a făcut deja o serie întreagă de declarații și cu o lună în urmă împotriva domnului Berlusconi, să uh, aibă curajul să înceteze, să-l susțină pe domnul Orban în aceste demersuri de încălcare a valorilor europene deci, vă rog, puteți să continuați. Solicitarea mea este să fie introdus subiectul pe ordinea de zi. Stimate domn, solicitarea este clară. Domnule Țaer, aveți un punct procedural? Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, am auzit intervenția din partea colegilor din grupul S și D vis-a-vis -vis de Ungaria aș vrea să o iau în serios, pentru că în Uniunea Europeană trebuie să ne luăm în serios unii pe alții. Dar uh, colegii noștri uh, social-democrați și liberali sunt orbi atunci când se încalcă drepturile omului în țările în care la putere sunt guverne social-democrate și liberale. Deci se aplică un dublu standard aici, în instituția noastră. Noi um, nu am auzit niciodată uh, intervenția ale domnului Verhofstadt în uh, momentul în care guvernul socialist din România a blocat posibilitatea Curții Constituționale de a-și publica hotărârile. De, um, de asemenea, uh, cei de stânga din acest Parlament operează cu un dublu standard ceea ce înseamnă foarte clar că cel de-a patrulea amendament al Constituției din Ungaria este o chestiune strict legată de competențele Ungariei, conform articolului 4 din tratat. Structura uh, Constituției uh, unei țări face parte din uh, puterile suverane ale respectivei țări pe care nimeni nu le poate viola. Asta nu înseamnă, dragi colegi, că uh, Asta nu înseamnă că uh, dumneavoastră uh, nu trebuie să aplicați principiile uh, esențiale ale valorilor europene, dar guvernul maghiar deja a avansat textul Constituției Parlamentului European pentru a fi revizuit. Deci care este problema dumneavoastră cu acest amendament la Constituție? Care este conținutul care violează în asemenea asemenea măsură valorile europene. Nu ați spus acest lucru. Bun. Deci, acesta este răspunsul dumneavoastră. Domnul Verhofstadt a spus că încalcă uh, absolut orice principiu. Bun, ca unde este vreo violare a drepturilor omului sau statului de drept în acest domeniu? Uh, trebuie să uh, precizați acest lucru, pentru că și Ungaria este parte a Clubului European. Președinta uh, solicită pe vorbitor să încheie. Vreau să spun foarte clar că Ungaria respectă principiile de bază ale drepturilor omului și statului de drept și nu trebuie să operăm cu dublu uh, standard uh, pentru că altfel um, uh, vom avea o Uniune Europeană care mai degrabă um, se dezintegrează. Allora, all'ordine del prin urmare, pe ordinea de zi nu avem o dezbatere privind Ungaria acum, așa că dau cuvântul domnului Tavares pentru a încheia subiectul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor pentru situația drepturilor fundamentale, dreptul, ă, statul de drept ă, în Ungaria, Eh, pot să spun că eh, domnul Sayer a citat articolul 4, domnul Verhofstadt articolul 7, dar eh, eu aș cita articolul din articolul 2 al tratatului. Europa este bazată pe democrație, regula statului de drept și democrație. Instituțiile Uniunii Europene, adică inclusiv noi, avem răspunderea directă de a proteja aceste drepturi fundamentale și aceste valori europene iar Constituția uh, votată tocmai uh, aduce atingerea acestor valori de la competențele curții constituționale la îngrădirea limite uh, exprimării libere în această țară. Sigur că sunt de acord cu PPE în ce privește nevoia de a păstra independența sistemului judiciar, dar ne vom ne vom concentra în analizarea situației din Ungaria și pe acel al patrulea amendament la Constituție. Și solicităm Comisiei ca în dialogul cu Ungaria să își eh, concentreze eforturile pe eh, problema drepturilor fundamentale. Fără această dezbatere pe eh, tema drepturilor fundamentale în cauză, nu avem, despre, nu avem cum să mai abordăm drepturile fundamentale în alt context. Mulțumesc! Prin urmare, luăm notă de solicitare de modificare a ordinii de zi, care trebuie transmisă însă președintelui Parlamentului, domnul Schulz, și acesta va lua o hotărâre. Trecem acum la vot. Raportul Coreira. Votăm cu apel nominal. S-a deschis votul.